If you could please take a seat. Vă rog să luați loc pentru a începe reuniunea, adoptarea ordinei de zi. Dacă nu există obiecții, consider că ordinea de zi este adoptată. Am câteva comunicări din partea președintelui. În primul rând, este vorba de săptămâna parlamentară europeană 2020. Nu știu ce se întâmplă cu acest zgomot. Pentru prima dată în acest mandat legislativ al Parlamentului European și în contextul uh, monitorizării politicilor uh, bugetare și econo- economice, Parlamentul European, împreună cu președinția croată, organizează par- uh, săptămâna parlamentară europeană 2020 între 18 și 19 februarie 2020 la Bruxelles. Această săptămână parlamentară europeană duce la o altă parlamentar din Uniunea Europeană, din state Uh, cu statut de candidat și observator la Uniunea Europeană pentru a discuta chestiuni economice, bugetare și sociale. Până acum, 97 de, sta- 97 de membri din 32 de parlamente naționale s-au înregistrat pentru a participa la acest eveniment și aș dori să încurajez pe toți membrii Comisiei Econ să participe la aceste reuniuni și mai ales în uh, sesiunea Econ privind uh, taxare și fina- finanțare durabilă. Este o, o ocazie foarte bună pentru parlamentari să întărească um, responsabilitatea democratică a guvernanței economice europene. A, do- a doua comunicare se referă la ne- negocierile interinstituționale. Primul uh, trilog privind propunerea legislativă pentru red- uh, redresarea și rezoluția contrapăților centrale a avut loc în data de 28 uh, ianuarie. Colegiuitorii au recunoscut faptul că pozițiile lor sunt divergente în legătură cu o sumedenie de chestiuni, mai ales când ierarhia uh, creditorilor necesară pentru supraviețuirea contrapărților centrale au considerat că la nivel tehnic trebuie să fie discutate mai mult chestiunile înainte de a ajunge la nivel uh, pol- uh, politic au convenit să, să discute implicarea reală a CCP-urilor, instrumentele de rezoluție, recurgerea la um, uh, fonduri lichide din partea membrilor unei contrapărți centrale care uh, nu au probleme cu achitarea propriilor contribuții. Și acestea au fost comunicările. Putem trece acum la dialogul monetar cu Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, care, care îi spun bun venit aici de la ultimul um, dialog monetar care a avut loc la începutul lunii decembrie, perspectiva economică nu s-a schimbat foarte mult. Informațiile pe care le primim um, ne arată că va continua o creștere moderată economică în, în zona euro, ceea ce reflectă uh, scăderea, slăbiciunile comerțului internațional și incertitudinea globală ceea ce a afectat în mod specific sectorul manufacturier din uh, zona euro și a redus uh, investițiile cu toate acestea. Um, creșterea salariilor uh, este un element care susține reziliența zonei, zonei euro. Din punctul de vedere al inflației, există semne că inflația subiacentă va crește, ceea ce reflectă, de fapt, creșterea prețurilor la energie. Chiar dacă așteptările privind evoluția viitoare a inflației rămân la niveluri reduse. Aceste așteptări s-au stabilizat pe termen mediu. Inflația se preconizează că va crește, fiind sprijinită de politica monetară expansionistă și de creșterea salarială, de exemplu. Și în acest context, ultimul, uh, ultima reuniune a guvernatorilor Băncii Centrale Europene a decis că își va păstra măsurile actuale pentru a aduce inflația de obiectivul stabilit. În plus, uh, programul de achiziții de active va continua la un volum lunar de 20 de miliarde de euro și uh, va fi oprit doar înainte ca dobânda, rata dobândei de referință să fie, să fie crescută ținând seama de evoluția dem- demografică, de provocările la adresa uh, evoluției durabile, uh, Consiliul Guvernatorilor a decis să revizuiască uh, strategia adoptată în 1998 și uh, rediscutată în 2030. Este vorba de o formulare cantitativă a stabilității prațurilor revizuirea setului de instrumente de, pe piața monetară, precum și alte, va ține cont și de, alte, de alți factori, uh, durabilitatea de mediu, de exemplu. Această revizuire se va uh, face respectându-se mandatul trasat Băncii Centrale Europene de către tratate și se va încheia până la sfârșitul anului 2020. Mă, ne bucură faptul că v-ați referit la această chestiune la ultima reuniune din uh, la audierea din septembrie și cu ocazia uh, dialogului monetar din decembrie 2020. Chiar dacă există diferite opinii legate de acest proces de um, revizuire a mandatului Băncii Centrale, European, uh, Băncii Centrale Europene, mă bucură faptul că pentru dumneavoastră rolul Parlamentului European este unul important. Astăzi, um, președinta Lagarde ne va prezenta perspectiva BCE în ceea ce privește uh, Um, evoluțiile economice, va prezenta și cele două subiecte alese de coordonatorii Comisiei Econ în pregătirea testului monetar de dialog monetar și anume evaluarea riscului financiar în zona euro și politica de comunicare a Băcii Centrale Europene. Există câteva studii pregătitoare pe aceste două subiecte, studii pe care le puteți accesa pe pagina de internet a Parlamentului European. Avem o sumedenie de subiecte interesante de discutat, avem mari așteptări din partea acestui uh, prin schimb de opinii, deci vă dau cuvântul, doamna Lagarde. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri ai uh, Comisiei ECON, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Este o plăcere să fiu uh, alături de dumneavoastră din nou după prima reuniune a guvernatorilor centrali pe care am avut-o în anul 2020, ocazia cu care Banca Centrală Europeană a decis să își uh, lanseze revizuirea strategiei, strategiei monetare. Au durat au trecut 16 ani din momentul în care Banca Centrală Europeană a efectuat o, o asemenea revizuire a politicii monetare, după cum am discutat deja în luna decembrie. În anul 2003, lumea era foarte diferită față de ce se întâmplă astăzi ceea ce face uh, necesară revizuirea uh, politicii monetare Băncii Centrale Europene. Modificările structurale ne-au afectat uh, viața din punct de vedere economic și nu numai, și mai ales în domeniul care ne preocupă pe noi, Um, reducerea tendinței de creștere economică în condițiile unei încetiniri a creșterii productivității și a unei populații tot mai vârstă și ținând seama de moștenirea crizei uh, financiare, au făcut ca uh, ratele dobânzii să scadă. Să scadă acest, uh, acest, acest context cu rate de dobândă reduse și cu inflație redusă au redus marja de manevră a Băncii Centrale Europene și a altor bănci centrale Um, în contextul unor probleme economice. Asemenea, provocări structurale, cum ar fi noile amenințări la durabilitatea de mediu, digitalizarea rapidă, glo- fenomenul globalizării și uh, structuri financiare în evoluție, au uh, avut un impact asupra evoluției prețurilor și, drept urmare, asupra mediului monitorizat de uh, guvernatorii uh, băncilor centrale. Și în uh, lumina acestor modificări a venit momentul să ne revizuim strategia într-un mod cât mai cuprinzător pentru a putea să ne achităm de mandatul nostru în, cel, în, uh, în beneficiul europenilor. Cu ocazia ultimei reuniuni la care am participat în Comisia Econ, am am făcut promisiunea să ascult cu mare, uh, cu mare atenție așteptările dumneavoastră și să înțeleg mai bine uh, care sunt preocupările oamenilor din punct de vedere uh, economic și am studiat cu mare grijă și studiile pe care le-ați menționat. Parlamentul European va fi um, instituția principală unde va avea loc acest exercițiu de ascultare și pentru a um, exercita comunicarea în un dublu sens la care mă referisem în luna decembrie și mă bucură faptul că sunt aici pentru a putea discuta inclusiv politica de comunicare a Băcii Centrale Europene. Însă să ajung la această politică de comunicare aș dori să vă spun uh, care, câteva cuvinte despre situația economică actuală din zona euro, care nu este, și cuvintele mele vor fi foarte diferite față de ceea ce a spus dumneavoastră, domnule președinte. Uh, Așa cum preconizasem, economia zonei euro continuă să crească, chiar dacă într-un ritm destul de modest. Economia internă rămâne în continuare destul de rezistent, rezistentă. Consumul privat, de exemplu, a crescut cu 0,5% în uh, cel de-al treilea trimestru anului 2019, datorită îmbunătățirilor ulterioare pe piața muncii. Um, rata șomajului se află la 7,4%, cel mai redus nivel din iulie 2008. Numărul uh, persoanelor care au un loc de muncă, sunt ocupați, este în creștere și a crescut cu mai mult de 11 milioane de la jumătatea anului 2013. Serviciile orientate înspre piața internă și sectorul, constru sectorul construcțiilor rezistă uh, destul de bine, însă există factori globali care influențează uh, creșterea în zona euro. Există semne mm, pozitive de, stabil, de stabilizare a situației. Indicatorii orientați înspre viitor au devenit puțin mai uh, optimiști, așa cum um, ne arată creșterea în 5 luni uh, consecutive până în ianuarie a indexului uh, directorilor uh, responsabili pentru uh, achiziționare din sectorul manufacturier. S-a ajuns la cel mai înalt nivel din acest punct de vedere de 18 luni. Însă există probleme um, pe plan comercial, chiar dacă um, acestea, în contextul îmbunătățirii reducerii tensiunilor între Statele Unite și China se îmbunătățesc. Însă, mm, incertitudinea legată de impactul uh, coronavirusului reprezintă o problemă. Um, creșterea moderată, din păcate, influ- um, influențează în mod negativ creșterea inflației. Inf- inflația uh, măsurată prin indicele, indicele armonizate a prețurilor de consum a, a fost la 1,4% în ianuarie, o situație mai bună decât în lunile uh, anterioare. Deci economia zonei euro își uh, revine fiind sprijinită și de politica noastră monetară, care reprezintă un scut în fața tendințelor negative globale. Vedem că politica de stimulare monetară este uh, dată mai departe prin îmbunătățirea condițiilor de finanțare. Ultimele informații ne arată că ratele de creditare a uh, Uh, a societăților comerciale sunt uh, reduse cu 10 puncte de bază față de un an în urmă și când vine vorba de uh, rata de creditare pentru gospodării, de exemplu pentru a achiziționa case, această rată de creditare a scăzut cu, cu aproape 40 de puncte de, de bază și se apropie de un minim istoric. Astfel, uh, condițiile de finanțare mai uh, bune reușesc să compenseze impactul negativ al um, factorilor negativi uh, globali. În același timp, continuăm să monitorizăm îndeaproape consecințele potențiale negative ale măsurilor noastre. Ratele de dobândă reduse aduc multe beneficii economiei zonei euro, însă costurile reduse de creditare par să încurajeze o creditare mai mare din partea unor societăți comerciale care deja sunt îndatorate, încurajează asumarea mai multor uh, riscuri de către instituții non-bancare, cum ar fi fonduri de investiții, societăți uh, de asigurări și uh, de pensii. Um, există prețuri care au crescut în anumite sectoare, de exemplu, activele care sunt în anumite sectoare, cum ar fi în sectorul imobiliar. În acest context, autoritățile ar trebui să recurgă la măsuri țintite macroprudențiale, de supraveghere macroprudențială, pentru a răspunde riscurilor uh, la adresa stabilității financiare. În același timp, politicile fiscale și structurale au un rol important într-un context uh, de rate de dobândă uh, reduse. Aceste politici pot îmbunătăți creșterea economică prin îmbunătățirea productivității. Acest lucru um, ar sprijini eficacitatea măsurilor noastre monetare și ar duce la momentul potrivit și la creșterea uh, ratei dobânzilor. Și acum o să mă refer la subiectul comunicării Băncii Centrale Europene. Cei care monitorizează activitatea băncilor centrale europene cred că vor fi de acord cu mine că uh, Ehm, modul de comunicare s-a schimbat mult în ultima perioadă. Instituțiile publice, inclusiv Banca Centrală Europeană, acum ehm, divulgă mult mai multe informații, își explică mult mai bine politicile și ehm, în urma cererilor din partea parlamentelor și din partea opiniei publice. Parlamentul European a încurajat Banca Centrală Europeană să meargă pe această cale de la bun început. Și unul din subiectele uh, alese pentru prima reuniune ECON, audiere în 1999, a fost politica de comunicare și de transparență a, a Băncii Centrale Europene. CB's credibility. O bună comunicare este baza pentru credibilitatea BCE și sub, uh, sprijină legitimitatea noastră în ochii celor pe care îi servim. Însă, în calitate de bancă centrală, este interesul nostru uh, să avem o comunicare eficace. Uh, deschiderea și claritatea este esenț sunt esențiale pentru ca politicile noastre să fie mai eficace. Comunicarea trebuie să fie perfect calibrată. Gândiți-vă, de exemplu, la previziunile noastre cu privire la, sau la semnalele noastre cu privire la uh, evoluția ratei de dobândă. Ei bine, acestea au devenit un uh, instrument de politică a băncii centrale. În mod tradițional, în calitate de bancher, am fost mai degrabă uh, Uh, obișnuit să discutăm cu experți și cu piețe, mai decât cu publicul general. Piețele urmăresc cu foarte mare atenție ce facem, ce spunem uh, și, studi- și studiile ne arată că suntem foarte bine înțeleși de bănci. Suntem foarte atenți la cum uh, piețele interpretează corect sau greșit, în mod exagerat sau subestimează acțiunile noastre. Însă Trebuie să fim atenți să nu ne concentrăm prea mult asupra comunicării numai către piețe și să ne creăm o, un fel de proprie bulă. Tocmai de aceea, la audierea uh, mea în fața dumneavoastră, am, anunț, am anunțat că una dintre prioritățile președinției mele va fi să consolidăm puntea către public. Cercetările noastre arată că mulți cetățeni europeni au auzit de BCE, însă foarte puțini înțeleg ceea ce facem noi de fapt. Și cu siguranță nu înțeleg de ce facem ce facem sau um, în ce mod ceea ce facem noi uh, servește binelui public. Trebuie să îmbunătățim asta și nu numai ca să devenim mai populari, nu despre asta este vorba. Trebuie ca oamenii să înțeleagă ce facem și cum facem lucrurile pentru ei am început să, de, să lucrăm la un nou sondaj în care îi, uh, aștept, îi întrebăm pe consumatori care sunt așteptările lor în ceea ce privește inflația, um, casele, uh, consumul, economiile și piața muncii. Trebuie să înțelegem mai bine, să i înțelegem mai bine, nu numai pentru că există diferențe foarte mari între regiuni, uh, grupuri din societate, zone rurale și urbane Însă, până la urma urmei, deciziile economice de zi cu zi ale oamenilor și ale companiilor sunt cele pe care încercăm să le influențăm prin politicile și comunicările noastre. Dacă limbajul nostru nu este accesibil, nu poate fi înțeles, atunci politicile noastre vor fi mai puțin eficace și posibilitatea noastră de a ne duce la bun sfârșit mandatul va fi afectată. Știm de asemenea și că oamenii vor avea mai multă încredere în noi și vor vedea BCE ca pe banca lor dacă înțeleg deciziile noastre, da, de ce contează ele și ce impact au ele asupra lor de zi cu zi. Tocmai de aceea, ă, la Consiliul de Guvernare am decis ă, în care am decis ă, revizuirea strategiei am decis să analizăm și cum, comunic, cum ne comunicăm uh, politicile. Comunicarea de prea multe ori este văzută ca o um, stradă cu sens unic, cu eforturi făcute pentru a difuza mesaje. Cu toții vrem să vorbim, ne place să vorbim și să ne auzim vorbind. Însă, trebuie să fim la fel de uh, atenți la ceea ce ne spun oamenii, să ascultăm pe oameni. După Uh, cum spunea ministrul justiției din Statele Unite, încă din anii 1800, a asculta bine este un mijloc de comunicare la fel de puternic uh, precum a vorbi bine. Și o altă persoană faimoasă a spus uh, că mm, ne-a tras atenția asupra faptului că avem două urechi și o gură și că trebuie să le folosim proporțional. Din acest motiv, un element cheie al, strate- al revizuirii strategiei noastre, dar și la nivel mai general, va fi să încercăm să ascultăm într-un mod structural. În mod clar, dialogul cu această comisie este un element cheie din acest uh, efort. Însă vom încerca să lansăm o nouă serie de evenimente de ascultare care vor face parte din revizuirea noastră strategică. Le vom organiza în întreaga zonă euro, împreună cu colegii din uh, băncile centrale naționale, astfel încât să fie inclus întregul sistemul și uh, dialogul să poată fi dus în uh, limba națională din fiecare stat membru. Vom dori să ascultăm um, pozițiile unei, unui număr mare de actori, inclusiv din domeniul academic, din sectorul, sectorul financiar sau din societatea civilă un prim astfel de eveniment al BCE va avea loc la Bruxelles în martie. Sper că voi putea vorbi cu reprezentanți uh, ale organizației, ale, de organizații ale societății civile de la nivel european. Și dumneavoastră, dacă doriți, puteți participa. De asemenea, vom avea un portal online pe site-ul BCE în care uh, va fi pus la dispoziție uh, vor fi puse la dispoziție toate informațiile cu privire la revizuirea strategiei, um, informații ce vor fi publice și sperăm în toate limbile oficiale. Vom uh, publica deci o serie întreagă de documente. Prin intermediul acestor canale avem obiectivul să învățăm direct de la organizațiile de societății civile uh, și uh, de la oamenii pe care îi reprezintă fie în ceea ce privește creșterea chiriilor și prețurilor la imobiliare, la incertitudinea locurilor de muncă, la schimbările climatice. Și vom vedea cum putem să ținem cont cel mai bine de aceste lucruri în acțiunile noastre și în comunicarea noastră, bineînțeles, toate acestea în uh, cadrul strict delimitat de mandatul nostru. Doamnă președinte, stimați membri, revizuirea pe care am lansat-o va fi un uh, proces aprofundat și intens. În următoarele 11 luni, dialogul între instituțiile noastre va fi uh, frecvent și aprofundat. Audierile ECON uh, obișnuite vor fi elementul principal al acestei discuții, însă nu ne vom limita numai la aceste audieri. De altfel vom avea alte oportunități pentru a ne continua dialogul foarte curând. Aștept cu nerăbdare vizita uh, delegației acestei comisii uh, luni la Frankfurt și, uh, de asemenea, să vă revăd la Strasburg marți, în ziua următoare. Deci, iată, un moment intens de comunicare cu toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept bucuroasă întrebările dumneavoastră, doamnă președinte. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Începem cu uh, întrebările și cu formatul obișnuit de 5 minute pentru întrebări și răspunsuri. Începem cu Marcus Ferber, PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în limba germană. Ați vorbit despre revizuirea uh, politicii monetare, uh, Uh, și strategiei monetare cam, cam învechită, după cum ați spus. Domnul Lane a spus că, din cauza mai multor uh, factori pe care i-ați menționat și dumneavoastră, avem de-a face cu o creștere mm, scăzută în Europa. Și de aici uh, vine întrebarea dacă mai puteți respecta rata de inflație conform obiectivului, um, astfel încât ea să fie aproape, dar sub 2%. Mai ales având în vedere faptul că creșterea va fi clar sub 2%. Dacă inflația uh, inflația și creșterea sunt în continuare corelate, um, reviz, um, revizuirea stabilității financiare din noiembrie Uh, conține câteva elemente, câte, descrie câteva riscuri ce între timp au crescut. Eu cred că o serie întreagă dintre aceste riscuri uh, sunt legate de acest mediu cu rată de dobândă scăzută. Deci, uh, politica expansivă duce la creștere, creșterea prețurilor, reduce profitabilitatea băncilor și Um, le obligă să-și asume riscuri mai mari. Aș dori să vă întreb cum vedeți capacitatea Băncii Centrale Europene în uh, zona euro de a reacționa la aceste riscuri crescute în cazul în care ele s-ar uh, materializa. Thank you very much uh, for your questions. Um, Mulțumesc pentru aceste întrebări. Două elemente cheie pe aș dori să clarific pentru a vă răspunde. În primul rând, revizuirea noastră de strategie va analiza toate aspectele politicii noastre monetare și va dura. Ne-am uh, stabilit uh, o dată, un termen de, de, în decembrie 2020 pentru finalizare. Dar înainte vom avea reuniunea ale Consiliului de Guvernare ce vor analiza politica noastră monetară și vor determina pe baza fapte, cifre, evoluții economice um, care va fi poziția noastră de politică monetară. Vom continua să facem asta pe baza principiilor și criteriilor noastre actuale, până când va fi finalizată stra um, revizuirea strategiei. Vom continua, deci, pe aceeași linie, indiferent de această revizuire a strategiei, Uh, cu politica monetară normală. Bineînțeles, ca element, ca parte a acestui fapt, trebuie să analizăm toate părțile politicii monetare și trebuie să începem uh, cu impactul trecut și cu impactul actual. Impactul trecut am inclus la nivel convențional și neconvențional Uh, instrumente uh, și uh, acestea au dus la rezultate pozitive. Tot vorbim despre crearea de locuri de muncă. N-am să mă refer la cele 11 milioane de locuri de muncă create din 2013. Politica monetară a fost numai unul dintre factori, dar în mod clar politica monetară poate să-și asume măcar o parte din aceste noi locuri de muncă create. De asemenea, politica monetară uh, a contribuit la o mm, creștere crescută din 2013 și, de asemenea, a contribuit la creșterea puțin a inflației în ultimii ani. Deci cred că trebuie să analizăm aceste efecte și să vedem care, au fost, care a fost impactul asupra vieții oamenilor, companiilor, asupra creierii de locuri de muncă. Și putem constata că a fost o politică eficientă și eficace. Bineînțeles, trebuie să analizăm și lucrurile pe care le-ați menționat, efectele secundare. Și mm, în acest context să facem o analiză cost-beneficiu între, bene, între avantaje, dezavantaje și eventuale riscuri. N-aș spune că politica noastră monetară a fost factorul principal în creșterea prețului la imobiliare. Poate că a contribuit la asta, dar nu cred că este de la sine înțeles. Dacă e să comparăm cu alte medii în care ratele de dobândă au fost căzute, nu s-au constatat aceleași uh, efecte. De asemenea, n-aș vrea să tragem concluzia în general că prețurile uh, la locuințe au crescut. În zona euro situația este foarte diferită în funcție de zone rurale, urbane, de exemplu. Și după cum spuneam uh, mai devreme, uh, nu se uh, poate atribui întregul fenomen ratei de dobândă scăzute și mediului de creditare cu costuri reduse. Însă, bineînțeles, continuăm și vom continua să fim foarte atenți la efectele secundare. Mulțumesc, Jonas Fernandez de la SND. And welcome, I'm going to, to speak in Spanish. Mulțumesc, o să vorbesc spaniola. Când ați venit acum câteva luni la noi, când ați fost uh, numită în funcția de uh, funcția de președinte a BC, am, uh, am vorbit despre această revizuire a politicii monetare și iată acum v-ați apucat de treabă. În primul rând vreau să vă felicit pentru acest lucru, fiindcă ați lansat, ați deschis această dezbatere. Și în ceea ce privește această dezbatere cu privire la revizuirea politicii monetare, în ceea ce privește comunicarea, dumneavoastră ne-ați explicat foarte bine în uh, discursul dumneavoastră, aș vrea totuși uh, ca, într-un fel sau altul, să să vă uh, spun că, după părerea mea, e nevoie de foarte, multe, foarte mare grijă. Uh, bineînțeles, e foarte bine și nobil ca BCE să-și dorească să-și explice mai bine politice, să fie mai aproape de cetățeni, dar uh, instituția, prin propria ei natură, dar fiindcă este o instituție independentă și trebuie să rămână așa, dacă uh, facem din BCE un factor de dezbatere politică la cotid- în cotidian, dacă vor vorbi cetățenii uh, zi de zi uh, uh, pe la colțuri despre BCE, mi se pare că s-ar putea prejudicia independența și autonomia instituției. Trebuie să avem o foarte de mare grijă și vă felicit că încercați să deschideți drumuri noi în comunicare, dar trebuie să aveți mare grijă, fiindcă uh, Uh, fiindcă, uh, până la urmă, cel mai important este încrederea. Încrederea se câștigă, bineînțeles, și cu o apropiere față de public, dar, până la urmă, trebuie să se mențină și distanța de dezbaterea politică de zi cu zi. Aceasta este îngrijorarea mea și vreau să vă spun să fiți prudentă în ceea ce privește acest lucru. Apoi, în ceea ce privește revizuirea obiectivelor și a instrumentelor politicii monetare, în uh, ultimele zile, S-a vorbit despre posibilitatea de a introduce indicele de inflație, posibilitatea ca prețurilor, prețurile unor active, cum ar fi a um, produsele de um, vieții de zi cu zi, să uh, facă parte din indicele obiectiv. Și uh, aici se ridică niște semne întrebare, fiindcă dacă vrem să avem un obiectiv clar al inflației de 2%, care ar trebui să fie revizuit pentru care simetria să, re- să devină, să rămână limpede, uh, sunt totuși niște probleme, fiindcă nu ajungem la 2%, cum spunea colegul Ferber, și trebuie poate să se reformeze uh, indicele pentru a se trece la, uh, la uh, pentru a include și costurile de trai și pentru a evita efectele colaterale ale politicii, politicii monetare ar, ar trebui poate să revizuim, să reformăm uh, pol- politica fiscală. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți uh, în ceea ce privește acest lucru. Mulțumesc, doamna Lagarde. Mulțumesc, uh, mulțumesc uh, pentru recomandarea făcută privire la comunicarea pe care o iau foarte în, în serios, bineînțeles, și um, uh, pentru costurile legate de costurile de trai, costurile de locuință. Apoi, uh, cred că Trebuie să fim uh, poate prea prudenți și în același timp să mm, avem uh, să fim atenți și să ascultăm, plecăm ureche la cine se spune cât mai mult cu putință. Pe măsură ce vom asculta, va trebui și să explicăm ce facem. Fiindcă pe mine m-a surprins să-mi dau seama că oamenii nu prea știu, de, nu prea știu nimic despre BC și ce face BC-ul. Și când se vorbește despre sistemul monedei euro, uh, iarăși am pierdut pe cetățeni. Cred că le datorăm acest lucru cetățenilor europeni, să le explicăm ce facem și de ce e important ceea ce facem. De deci ce suntem noi gardianul unei monede pe care o, o cunosc cu toți, o folosesc pe toții și o consideră un element unificator Uh, moneda euro este, respectată, este respectată în Europa în, și trebuie să facem acest lucru și să ascultăm. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că am putea să fim un pic mai precauți decât normal și un element al acestei precauții a fi să nu creăm așteptări prea ridicate și nu să nu lăsăm pe nimeni, inclusiv uh, pe oamenii cu care comunicăm, să înțeleagă, să nu lăsăm să înțeleagă că, că putem face mai mult decât putem face. Și acest lucru mă îngrijează și pe mine, fiindcă un element important al încrederii este să faci ce spui, să spui ce faci și să nu depășești, să, să, să nu depășești aceste limite, fiindcă se creează așteptări nenecesare și apoi urmează dezamăgire și se știrbește încrederea. Acum, în ceea ce privește locuințele. La ora actuală, acest IAPC, Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum, nu ține cont de uh, costurile de locuință care, uh, care decurg din uh, calitatea de proprietar. Și uh, dacă mi-am eu bine, în acest indice, aceste costuri ale locuinței reprezintă 6,5% din costurile totale. Și dacă întrebi oamenii, dacă te întrebi prietenii, familia, cât, cât reprezintă costurile legate de locuință, va fi mai mult decât 6,5%. Și ce, ce răspundem noi aici? Fără să fim apoi acuzați că schimbăm regulile jocului în timpul jocului. Fiindcă am putea fi acuzați de asta dacă se, se folosește un instrument de măsură o anumită perioadă de timp și după aceea se schimbă măsurătoarea, trebuie să avem grijă. Apoi, să vedem ce, ce înțeleg oamenii prin structura de costuri. Dacă costurile de locuin, legate de locuințe reprezintă un procent atât de mic, ar trebui să ne punem întrebări și să, să ne întrebăm dacă este normal, să, normal acest procent sau nu. După care ne-am putea confrunta cu greutăți în ceea ce privește uh, valoarea pe care o reprezintă ocuparea proprietății pe care o ai și uh, asta față de investiția inițială și așa mai departe. Deci există niște, niște dificultăți tehnice, dar trebuie să ne gândim într-adevăr care sunt aceste costuri suportate și să ne punem întrebarea, uh, să ne punem întrebări în acest sens, să vedem cum putem să abordăm lucrurile pentru a respecta în egală măsură atât principiile cât și costurile reale pe care le suportă oamenii. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a trece la următorul vorbitor, Vă rog, vă reamintesc că aveți numai 5 minute la dispoziție și o să, o să um, vă rog să vă respectați cele 5 minute. Este o dovadă de respect față de următorul vorbitor, dar uh, și uh, față de doamna Lagarde. Domnul Garicano, uh, Doamna Lagarde, mi-ați amintit de începutul anilor 90 când mă ocupam de mm, IAPC și <laughs> acum vă urez eu mult succes în, dacă încercați să deschideți acest subiect din nou. Uh, am făcut, uh, poate n-am făcut suficient pentru a rezolva criza bancară, nu numai pentru că mai avem o cale, de băt, cale lungă de bătut, dar, pentru că, dar și pentru că ce instrumente pe care le avem nu funcționează tot timpul și uh, um, conflictul, problemele între bănci și state subzistă în continuare. Și vreau să vă vorbesc despre un uh, aspect anume, uh, despre, salvări, uh, despre um, salvările uh, băncilor. Am uh, creat uh, um, uh, Comitetul de Supraveghere al Băncilor și pentru a rezolva această problemă și, și uh, operațiuni de salvare ale anumitor bănci uh, Uh, Nord și uh, te bănci din Italia au pus sub întrebări acest sistem. Uh, Nord de pildă, timp de mult timp, un an, a avut un capital de sub nivelul minim și nu i s-a cerut să facă nimic în ceea ce privește această poziție de capital. Iar uh, SRB a permis uh, um, folosirea unor sume foarte mari de bani pentru salvarea acestor bănci. Acum, întrebarea care se pune este dacă considerăm că acest mecanism uh, funcționează, dacă um, acest control reglementativ practic merge prea departe, ținem în viață aceste bănci, nu le permitem să eșueze și uh, SRB își face uh, treaba bine și în contextul în care permite acestor bănci să absoarbă foarte, mulți, foarte mult capital de stat. Ce se întâmplă când uh, atât de mulți bani de la stat ajung la aceste bănci? Până la urmă, finanțele statului sunt în pericol. Poate ar trebui să schimbăm uh, cumva acest sistem. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, noi suntem de acord că acest uh, cadru de rezoluție ar putea fi îmbunătățit, bineînțeles, și, uh, și că un rol mai consolidat al Comitetului de Rezoluție Unică ar fi binevenit. Apoi, armonizarea regimurilor de uh, insolvență ar trebui să fie discutată în continuare și acest lucru ar avea un impact pozitiv asupra Uniunii piețelor, piețelor de capital, care, pe care eu vreau să o văd creată. Și vreau să se înregistreze progres aici din multe motive. Acum, în ceea ce privește uh, sistemul de asigurare, schema de asigurare a depozitelor, uh, fiindcă asta are o legătură cu Comitetul unui de rezoluție, uh, propunerea unor tranșe diferite într-o perioadă de tranziție uh, necesită uh, o analiză suplimentară și vă mulțumesc pentru contribuția noastră în acest sens. Iar uh, dat fiind obiectivul unei uh, uniuni bancare, aceste diferențiere ar trebui să fie eliminate, iar contribuțiile de risc calculate la nivel european ar trebui să fie principalul instrument pentru atenuarea riscului monar, mo, mo, moral. Iar uh, EDIS ar trebui să acopere atât nevoile de lichidități cât și uh, pierderile. Iar uh, acest lucru cred că vă răspunde întrebărilor, întrebării și îngrijorărilor dumneavoastră. Mulțumesc, Iorg Meuten de la ID. Da, bună ziua, o să vorbesc în limba germană. Stimată doamnă președintă, dezbaterea publică din uh, Germania se uh, învârte în jurul așteptării că Banca Centrală Europeană, prin politica sa, nu va face decât să uh, erodeze și mai mult economiile oamenilor prin acest mediu de um, unei rate de dobândă redusă. Și sper că veți înțelege consecințele politicii noastre și sper că uh, Uh, înțelegeți faptul că prin politica dumneavoastră și prin politica fiscală nu faceți decât să susțineți o politică de redistribuire a resurselor. Economiile germanilor se topesc de la o zi la alta și aș dori să vă întreb în primul rând. Um, în aceste condiții doriți doar să vă îmbunătățiți politica de comunicare și nu să reversați, să inversați măsurile de politică monetară. V-ați referit la credibilitate. Uh, din păcate, credibilitatea dumneavoastră, și trebuie să recunoașteți, uh, să recunoașteți acest lucru, se apropie de, de zero, pentru că nimeni nu ar mai trebui, nu mai are încredere în dumneavoastră și ar trebui să înțelegeți acest lucru. Ați cerut uh, redactarea unor studii pentru a înțelege mm, care vor fi consecințele atitudinii atât de critice față de instituția dumneavoastră din partea opiniei publice. Aveți vreo idee uh, Ehm, în ce măsură ehm, s-a ajuns la o naționalizare a avuției cetățenilor europeni în urma politicii dumneavoastră. În al doilea ehm, rând, cum puteți răspunde personal? Există o problemă cu microfonul vorbitorului? Deci ați răpit 120 de miliarde de euro celor care au avut economii în uh, Uniunea Europeană. Și în al treilea rând, ce doriți să faceți ca mm, odată cu pactul ecologic european care va uh, va reprezenta și un, un alt uh, obstacol în calea uh, creșterii economice în uh, Europa. Vorbitorul este întrerupt de doamna președinte. Deci vă rugasem să vă limitați întreb- întrebările la două minute și acum uh, vă rog să o lăsați pe doamna Lagar să vă răspundă. Ce înseamnă în mod concret whatever it takes? Care sunt instrumentele pe care le veți folosi dacă intrăm într-o recesiune economică? You have two minutes. Îmi cer scuze, doamnă Lagarde, aveți eh, la dispoziție două minute pentru răspuns. Bun. <laughs> You know... Bună dimineața! Eh, știți, eh, dumneavoastră, eh, știți, dumneavoastră, am reușit să, s-a reușit să se sporească ocuparea forței de muncă, să se ducă la dezvoltare și să se mențină inflația la un nivel de stabilitate, asta înseamnă că îți faci treaba bine și acesta este mandatul care ne-a fost dat nouă. Când s-au luat decizii importante în 2014 pentru extinderea instrumentarului BCE, s-a făcut acest lucru pentru a sprijini economia și pentru a ajuta BCE-ul să-și ducă la bun sfârșit mandatul care i-a fost acordat. Nu ne putem concentra doar pe o singură parte. Efecte pe care le-ați identificat și despre care ne-ați vorbit. Trebuie să priviți uh, peisajul uh, pe ansamblu și toate instrumentele folosite la nivel uh, monetar, fiscal și al uh, reformei structurale, iar în acest sens, Banca Centrală Europeană a făcut ce trebuia să facă. E limpede că ar fi uh, extraordinar și eu aș fi prima care și-ar dori acest lucru, să intrăm din nou pe pozitiv. și să ne batem cu pumnul în piept că s-a întors creșterea, că au crescut investi investițiile uh, și politica fiscală uh, funcționează mână în mână cu uh, um, politica monetară și o amplifică. Dar trebuie să avem răbdare și să ne mișcăm pas cu pas, treptat, încetișor în această direcție. Iar aceste chestiuni vor fi, reviz, vor fi analizate când vom revizui strategia monetară. Dar politica, politicile monetare trebuie să se schimbe în timp, în conformitate cu realitatea la care asistăm și în conformitate cu mandatul pe care l-am primit și fără uh, să uh, stricăm uh, toată treaba până la urmă. Mulțumesc, Tatis Iachilunis, din partea versilor. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Lagarde. Uh, când, ați venit, când am uh, intrat în Parlamentul European, m-am, întâln, m-am întâmplat de ce comunicarea și orientarea către viitor sunt foarte importante, sunt foarte importante pentru Banca Centrală și când ați venit dumneavoastră la noi acum câteva luni și poate uh, nu întâmplător, stabilitatea financiară este un subiect atât de important pe care îl discutăm aici și mi-am amintesc că în septembrie-octombrie am analizat planurile BCE și uh, am uh, planurile de cercetare și uh, am găsit acolo economia comportamentalistă și uh, aici vorbim despre Robert Schiller, Daniel Kahneman, Richard Taylor și așa mai departe, care studiază aceste subiecte. Poate că economia comportamentalistă ar fi un, uh, un răspuns pentru întrebările legate de gestionarea sistemului financiar și uh, mă refer aici la Uh, la studiile uh, lui Carl Holmes, uh, um, care a fost finanțat de BCE. Iar în acest studiu se vorbește despre așteptări, un echilibru care se se întâmplă de la sine și putem vorbi despre risc moral și așa mai departe. Ce părere aveți dumneavoastră despre economia comportamentalistă, comportamentalistă în, pentru a înțelege mai bine sistemele pe care le gestionați? Fiindcă dumneavoastră pentru mine sunteți uh, un magician, uh, cumva, parcă, parcă vorbiți totemic și uh, reușiți să îmblânziți spiritele când ies din mână. Uh, ce părere aveți dumneavoastră despre economia comportamentalistă? Mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebarea dumneavoastră, foarte pertinentă și la obiect. În uh, mandatul nostru uh, încercăm să analizăm mai mult economia, macro, macroeconomia și economia monetară. Dar, bineînțeles, pe mine mă interesează, la nivel personal, și m-a interesat întotdeauna economia comportamentalistă, iar uh, acest, și studiile din acest domeniu și asta este extrem de relevant pentru mandatul nostru, iar acești uh, autori se regăsesc în uh, biblioteca noastră și uh, eu voi analiza aceste studii și aceste lucrări și nu numai, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Epping are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, Doamna Lagard, mă bucur că vreți să îmbunătățiți comunicarea uh, spre deosebire de predecesorul dumneavoastră, cam mai morocănos, care nu comunica prea bine și a fost comparat cu Dracula până la sfârșit. Mă rog, de un anumit tabloid din Germania. Uh, oamenii nu au încredere în BCE. BCE-ul este perceput ca o instituție care îi fură, le fură pensiile. Deci mă bucur că plecați urechea și sunteți capabili să ascultați și noastră salutați uh, pachetul uh, ecologic, uh, pactul ecologic, care ajunge la sume de trilioane de euro, iar fondul de tranziție va fi de valoare de un, un tri, trilion și până la urmă 12 trilioane, deci o sumă exorbitantă. Cum, vor fi, cum va fi finanțat uh, de unde se vor găsi acești bani? Și aici trebuie să vedem care este revizuirea uh, monetară de către um, BCE prin relaxare cantitativă, prin obligații verzi și așa mai departe. Ne puteți spune cetățenilor de unde vor veni acești bani? Cine va plăti acești bani și uh, care este rolul BCE-ului BCE aici? Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Da, Uh, pactul ecologic uh, al doamnei președinte Ursula von der Leyen uh, este într-adevăr un, un proiect și o, o direcție foarte clară și lăudabilă. Fiecare trebuie să-și facă treaba acolo unde este și în mandatul care i-a fost atribuit, iar BC-ul are și el un mandat foarte bine delimitat care ține de stabilitatea prețurilor și care, se, care este foarte bine încadrat și bine definit și care va fi revizuit acest cadru în cadrul uh, revizuirii strategiei noastre în anul uh, curent. Ce rol joacă um, chestiunea schimbărilor climatice în uh, revizuirea strategiei noastre va fi stabilit în următoarele luni cât de important este pentru a înțelege crearea prețurilor, prețurilor relative, așteptărilor de inflație, estimărilor de inflație și a costurilor reale, a schimbării comportamentului consumatorilor. Toate aceste lucruri sunt foarte importante în ceea ce privește identificarea uh, unor uh, instrumente de măsurare și relevante pentru stabilitatea prețurilor. Iar Aici, în contextul pe care, mandatul pe care îl avem, noi uh, vom ține cont de aceste necesități, fără să ne grăbim totuși, fiindcă avem nevoie de instrumente mai întâi, avem nevoie de măsurători mai întâi. Și trebuie să putem să uh, argumentăm activitatea și măsurile noastre pe viitor. Bineînțeles, putem să Uh, analizăm și situația garanțiilor uh, din politica monetară pentru a stabili dacă riscurile sunt evaluate cum trebuie. Funcția de supraveghere a BCE trebuie să țină cont uh, ea de acest lucru. Iar în, în acest cadru și în cadrul mandatului BCE, noi putem să ne aducem o contribuție la acest obiectiv al Comisiei actuale și a, sub președinția doamnei von der Leyen ca fiind uh, un uh, obiectiv uh, imperios. Mulțumesc, Dimitrios, Dimitrios Papadimulis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία, κυρία Λαγκάρτσας. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Bine ați venit, doamna Lagard, în Comisia Econ. Aș dori să vă adresez uh, câteva întrebări. În primul rând, v-ați referit la continuarea relaxării cantitative și în acest context doream să vă întreb care sunt consecințele acestei uh, continuarea relaxării cantitative asupra economiei uh, europene și globale. A doua întrebare se leagă de uh, țara din care provin eu, de Grecia. După cum uh, știți uh, prea bine, din uh, funcția pe care ați ocupat-o anterior la Fondul Monetar Internațional, în 2018 Grecia a ieșit din programul de monitorizare și um, ritmul de creștere economică pe anul 2020 este peste media uh, europeană. Am reușit să ne refinanțăm de pe piețele financiare deja de ceva timp și în 2015, în acest uh, context, se, se ceruse băncilor să achiziționeze obligațiuni în valoare de 8 miliarde de euro, de exemplu putem să ne așteptăm la evoluții pozitive când vine vorba de achiziționarea de obligațiuni suverane uh, grecești. În urmă cu câteva zile, Comisia Econ a adoptat o rezoluție care urmează să fie, să fie dezbătută săptămâna viitoare în plenară și ne doream ca obligațiunile de statele să se regăsească în uh, politica de relaxare cantitativă a Băncii Centrale Europene și doream să știu când ne putem aștepta la acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. V-ați referit la mai multă relaxare cantitativă. Doream să vă atrag atenția că în decembrie am decis să nu fie... Decizia din uh, decembrie este cea din uh, decembrie și acum nu facem decât să punem în aplicare ce s-a decis atunci. O, pro, o continuare a programului de achiziționare de active cu un volum lunar de 20 de miliarde de euro și impactul asupra economiei uh, preconizat va afecta uh, profitabilitatea, linia profitabilității activelor pe termen lung și uh, din acest punct de vedere, există un impact, așa cum au un impact și celelalte instrumente pe care Banca Centrală Europeană le-a decis în septembrie. Revenind la a doua parte a întrebării dumneavoastră, și anume situația obligațiunilor de stat elene și dacă acestea sunt eligibile pentru a fi uh, a face parte din programul de achiziționare de active. În acest moment, ele nu sunt uh, eligibile pentru a fi achiziționate în programul care a început în data de 1 noiembrie nu au fost eligibile nici în perioada 2015-2018 și nici pentru etapa de reinvestire a uh, profitului lor obținute în urma acestui program de creționare de active. Dacă situația continuă să se îmbunătățească și uh, Luis de Ghindos în urmă cu câteva zile, colegul meu a participat la o reuniune din uh, din Atena și dacă, a spus că dacă situația se îmbunătățește și dacă rămân în picioare criteriile existente în acest moment, eu am încredere că și obligațiunile de statelane vor deveni eligibile. Situația lor se tot uh, îmbunătățește și sper că lucrurile vor continua în această direcție pentru că astfel uh, acest lucru ne va demonstra că piețele consideră că economia elena este demnă de a se bucura de un rating mai bun. Mulțumesc foarte mult, Lidia Pereira. Vă mulțumesc, doamnă președintă, voi continua limba portugheză. Uh, eh, Lagarde, mult. Doamna Lagarde, bine ați venit din nou la Parlamentul European. Angajamentul dumneavoastră pentru dialogul apropiat, transparent cu Parlamentul European și mai ales cu comisia noastră este un punct de plecare foarte bun în ceea ce privește această nouă abordare a comunicării din partea BCE. Alți responsabili politici din domeniul dumneavoastră, cum ar fi președintele eh, Eurogrupului, ar trebui să vă urmeze exemplul dumneavoastră. Menținerea politicilor necondiționale reprezintă o, o, bun, o veste bună pe termen scurt și uh, precum și revizuirea politicii monetare. Iată, este o ocazie foarte bună de a da și mai multe vești bune. Și dacă vrem să avem o discuție atât de aprofundată cum ar fi aceasta, ar fi bine să discutăm despre toate dimensiunile de acțiune a Băncii Centrale Europene. Iar întrebarea mea uh, se referă la supraveghere. Criza financiară ne-a arătat că sistemul de supraveghere bancare avea mari probleme în toată lumea, iar Uniunea Europeană a, a răspuns creând mai multe instrumente. Iar la ora actuală, în continuare, avem scandaluri în ceea ce privește probleme și eșecuri ale supravegherii. Iar uh, unii supraveghetori, cum ar fi Banca Centrală, băncile centrale, de pildă, aleg uh, să intervină mai puțin. Vreau să vă întreb dacă, dumneavoastră, dacă pe dumneavoastră vă bucură arhitectura actuală a sistemului de supraveghere european sau dacă sunteți de acord că Banca, Banca Centrală ar trebui să uh, joace un rol mai incisiv aici. Concret, cum putem uh, să-i facem pe supraveghetorii, pe autoritățile de supraveghere europeană să, să, să, um, să folosească toate instrumentele pe care le au la dispoziție? Um, fiindcă um, integritatea uh, instituțiilor nu trebuie să fie garantată numai când există scandaluri, ci întotdeauna. Well, thank you very much. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. În primul rând, cred că uh, sistemul de supraveghere european încearcă să facă cea mai bună treabă posibilă. În al doilea rând, există o discrepanță determinată de pragul care este atins sau nu și există anumite bărci care fac obiectul unei supravegheri europene și altele care fac obiectul unei supravegheri naționale. Mi-aduc uh, aminte de o discuție pe care am purtat-o cu doamna Nui, fosta președinte a Comitetului uh, unic de rezoluție care se plângea că există prea multe interpretări legate de, o, de aceeași dispoziție. Deci sunt de acord că avem nevoie de um, o posibilitate de a evita interpretările diferite când vine vorba de pragurile relevante pentru că o bancă să facă obiectul supravegării europene sau naționale. Um, și în ceea ce privește um, cadrul uh, de combatere a activității spălării de bani și de finanțarea terorismului și aici am avea nevoie de un grad mai mare de coordonare și ar fi mult mai util un regulament decât o directivă, pentru că uh, supravegherea merge de la um, o supervizare, um, o supervizare a respectării a dispozițiilor um, privind uh, cerințele de capital și ajunge până la Uh, de exemplu, toate aceste dispoziții privind combaterea spălării de bani, unde Europa ar putea să aibă mai multe competențe. Mulțumesc, Evelin Regner! Vă mulțumesc foarte mult. Uh, schimbările climatice reprezintă principala provocare a timpurilor noastre și Banca Centrală Europeană ar trebui să-și aducă contribuția pentru ca economia noastră să fie neutră din punct de vedere climatic în următoarele decenii. Banca Centrală Europeană, așa cum le spun tratatele europene, trebuie să susțină obiectivele Uniunii Europene și în același timp să garanteze stabilitatea prețurilor. Deci Banca Centrală Europeană ar putea să-și, să aducă contribuția la acest obiectiv al neutralității climatice din mai multe puncte de vedere. Comisia consideră că am avea nevoie în următorul deceniu, fiecare an de câte 260 de miliarde de euro pentru a lupta în mod eficace împotriva schimbărilor climatice. Banca Centrală Europeană este dispusă să contribuie la mobilizarea acestor fonduri. Și, în plus, profesorul Velar, în decembrie, a propus uh, Parlamentului European că Banca Centrală Europeană ar putea să contribuie la finanțarea Băncii Europene de Investiții la aceeași um, rată negativă de dobândă pe care o furnizează uh, băncilor comerciale în contextul operațiunilor de finanțare țintite pe termen mai uh, lung, tocmai pentru a finanța uh, programele de investiții, uh, finanțarea unor programe ecologice din Europa. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că mi este foarte utilă pentru a clarifica ce putem face și ce nu. În primul rând, Banca Europeană de Investiții este o agenție, nu este o instituție căreia noi putem să îi oferim creditare fără a nu încălca tratatele. Din motive similare, nu putem achiziționa uh, obligațiuni emise de BEI pe piața primară. Deci nu putem conferi credite, nu putem achiziționa obligațiuni uh, uh, emise de Banca Europeană de Investiții. Pe piața secundară putem să facem acest lucru, am și făcut-o până acum și în măsura în care Banca Europeană de Investiții mm, va emite mai multe obligațiuni, în măsura în care produsele sale financiare vor fi tot mai răspândite, Uh, vom monitoriza posibilitatea achiziționării pe piețele secundare ale acestor obligațiuni. Din acest punct de vedere am putea să avem un impact în sensul menționat de noastră și uh, permiteți-mi să mai clarific un alt aspect uh, răspunzându-vă întrebării dumneavoastră. Ați menționat faptul că Banca Centrală Europeană trebuie să sprijină obiectivele economice uh, între care se regăsesc multe chestiuni, inclusiv uh, durabilitatea de mediu. Deci, din acest punct de vedere, există sunt câteva precizări fără să fie afectat mandatul principal al garantării stabilității prețurilor, de exemplu. Deci, eu consider că dacă este să ține cont doar de mandatul primar, al Băncii Centrale Europene, sustenabilitatea de mediu are un impact asupra acestui mandat și trebuie să ținem cont pentru că sustenabilitatea de mediu are un impact asupra prețurilor, asupra prețurilor relative, asupra cons- uh, consumului, asupra riscurilor anticipate de consumatori, de uh, întreprinderi um, pentru face parte din factorii agregați de care trebuie să ținem uh, seama în modul în care um, evoluează stabilitatea prețurilor, care este mandatul nostru de bază. Este o perspectivă uh, diferită prin care uh, putem să ținem cont de sustenabilitatea de mediu pentru a um, determina inflația în mod uh, adecvat. Mulțumesc. Jose Manuel Garcia Margaio are cuvântul. Bun venit la Parlamentul European. Eu o să fac niște considerații, nu de general, dar importante, după părerea mea. Din documentele pe care ni le-ați prezentat, uh, e limpede că avem de ce să ne îngrijorăm uh, și uh, riscurile politice între SUA și China dau încă motive de îngrijorare, iar Uh, creșterea importurilor uh, americane va avea efect asupra, Europe, asupra Europei. Iar Brexitul iarăși uh, este o mare problemă și nu se dorește și nu se dorește între Marea Britanie și Uniunea Europeană un acord de tipul Canadei, ci o Uh, și nu se dorește, o, de fapt, o, o relație mai strânsă, iarăși motiv de, de îngrijorare. Iar uh, acest uh, context ne aseamănă Jap- Japoniei. Inflație scăzută, creștere scăzută și un șomaj, totuși, în unele țări, inacceptabil. Iar unii experți spun că uh, trebuie să luăm măsuri fiscale sau bugetare. Dar acestea sunt limitate din cauza cantității, eh, volumului datoriei eh, publice și eh, din cauza faptului că combaterea schimbărilor climatice și sectorul digital vor necesita investiții, deci nu prea avem mari speranțe aici. Dacă așa stau lucrurile, vreau să vă întreb care va fi politica BCE pe termen mediu și lung în acest context de descreștere uh, a, de, de încetinirea creșterii economice uh, pe care am constatat-o și care nu va face decât să se înnăsprească pe viitor. Thank, thank you very much um, for your questions. You are right. Vă mulțumesc. Aveți dreptate. Riscurile la adresa creșterii economice sunt multiple și întotdeauna apar noi asemenea riscuri. Sunt de acord cu dumneavoastră. Riscurile legate de războiul comercial între SUA și China s-au atenuat, dar acum avem noile știri care provin din China privind uh, noul coronavirus și nu suntem siguri care va fi impactul asupra economiei China, uh, chinezești și impactul asupra economiei globale. Deci trebuie să um, rămânem precauți, uh, foarte atenți și răbdători, pentru că asemenea pandemii uh, au un efect asupra economiei și odată ce sunt limitate pandemiile, economiile uh, Um, timp să își uh, revină. Este ceea ce s-a întâmplat cu SARS în urmă cu câțiva ani. Va trebui să vedem cum evoluează situația în acest punct de vedere, în acest caz și să vedem când uh, va reuși să fie îngrădită și cum se va extinde și în alte zone. Apoi, mediul uh, reprezentat de rate de dobândă redusă de o productivitate redusă. Avem um, preocupări și îngrijori din acest punct de vedere și tocmai de aceea recurgem la instrumente de politică monetară pentru a răspunde acestor probleme. Însă eu nu aș compara situația actuală a zonei euro cu cea a Japoniei. Nici de cum. În Japonia a existat o perioadă de deflație timp de decenii și așteptările privind inflația, care sunt atât de importante, sunt mult mai reduse de, acolo decât cele din uh, Europa, cetățenilor europeni, care se află undeva la 1,7%. Deci situația, situațiile sunt foarte diferite. Um, rata reală a dobânzii um, în, uh, în uh, Japonia este mult mai mare față de cea de aici, din zona euro. Deci, eu nu aș fi atât de pesimistă față de perspectivele economice de viitor. Există indicii de stabilizare și în domeniul manufacturier așteptările de viitor sunt destul de uh, bune, au fost pozitive în ultimele luni, deci există semne pozitive uh, și trebuie să sprijinim din acest punct de vedere economia păstrând costurile finanțării la un nivel redus. Mulțumesc, Engin Eroglu are cuvântul. Stimată doamnă Lagarde, mă bucură mult faptul că sunteți din nou în uh, Comisia Econ și că putem să purtăm aceste uh, conversații uh, în mod regulat. Aș dori să discutăm mai mult despre Banca Centrală Europeană și mi-aș dori ca uh, să facem o mai multă, mai multă reclamă Băncii Centrale Europene, astfel încât cetățenii să înțeleagă mai bine cum funcționează politica monetară, astfel încât pe viitor, cu ocazia alegerilor, să, a, să fie aleși politicieni care se și pricep la chestiunile, la chestiunile monetare și economice. Și în acest context aș dori să discut uh, bilanțul contabil al Băncii Centrale Europene, care a ajuns la 5,5 uh, miliarde de euro. Din 2015 a început relaxarea cantitativă, achiziționarea cu uh, de miliarde, 2017-2018, an în care Banca Centrală Europeană a încetat achiziționarea activelor de stat și uh, în noiembrie 2019 a început din nou achiziționarea acestor active în fiecare lună un volum de 20 de miliarde de euro. Deci bilanțul uh, Băncii Centrale Europene s-a tot mărit și acest lucru a făcut ca această instituție să devină tot mai importantă în, în uh, zona euro și dumneavoastră, funcția dumneavoastră devine tot mai importantă. Uh, în ce direcție ne, ne îndreptăm? Pentru că, datorită acestui volum mare de achiziții de active de către Banca Centrală Europeană, refinanțarea anumitor instituții financiare a devenit mai uh, dificilă și, în același timp, alte state au putut să profite și prin această politică monetară expansionistă observăm faptul că anumite state au folosit această șansă deci sunt de acord pentru a-și restructura finanțele, însă sunt și anumite state care nu profită de această perioadă pozitivă. Doamna președinte, roagă pe vorbitor să formuleze întrebarea. Da, deci ce puteți face pentru ca aceste state care nu au profitat de acest mediu favorabil să, uh, să profite de el? Vă mulțumesc. O să repet ad mandatul nostru. Deci cu toată fermitatea. Mandatul nostru este de a urmări stabilitatea prețurilor și politica noastră monetară um, este menită să uh, atingem acest mandat, ținând seama de toate aceste, de toate aceste lucruri, modul în care a fost uh, creat uh, programul de achiziționare de active, ține cont de două chestiuni, cât de eficient este și cât este de riscant acest program. Um, trebuie să ținem cont și de partea de riscuri printr-un cadru care să controleze riscurile, care permite atenuarea, urmărirea îndeaproape a acestor uh, riscuri și când vine vorba de, de achiziționarea de active, am redus uh, riscurile de credit achiziționând doar active care suficient de Uh, calitative, am stabilit anumite uh, limite uh, când vine vorba de achiziționarea din partea anumitor emitenți, așa cum a întrebat și, și colegul nostru din Grecia, când vor putea fi achiziționate obligațiunile elene? Tocmai pentru că Uh, încercăm să gestionăm riscurile, avem o atitudine foarte precaută și monitorizăm evoluția riscurilor obligațiunilor de stat foarte atent. Din punctul de vedere al eficienței, așa cum am spus și reiterez acest lucru, obiectivul uh, nostru de a garanta stabilitatea prețurilor trebuie să fie înțeles și în sensul sprijinirii economiei, în sensul ajutorării creării de locuri de muncă, facilitării investițiilor și uh, acesta este unul din motivele pentru care facilitarea unor investiții, fie că este vorba de investiții din partea companiilor private care achiziționează noi utilaje sau este vorba de investiții din partea gospodăriilor care uh, achiziționează un nou apartament, dacă costurile de finanțare sunt, au fost reduse în ultima perioadă, acest lucru se datorează uh, politicilor monetare. Mulțumesc, Gunnar Beck. Îmi mm, pare rău că sunt atât de incompetent din punct de vedere tehnic. Aș avea două întrebări. Și voi vorbi totuși în limba germană. Bună, bună dimineața, doamnă președinte. Iertați-mă. În septembrie anul trecut eram cu toții de acord că Banca Centrală Europeană sub conducerea predecesorului dumneavoastră nu prea a respectat uh, litera tratatelor europene. Și dumneavoastră ne asigurați că um, dacă va exista un interes uh, public și nici dumneavoastră nu veți, nu veți da înapoi să nu respectați litera uh, tratatelor și ur- veți urmări în continuare obiectivul unei rate a inflației apropiat, dar sub 2%, chiar dacă acest obiectiv nu este mm, precizat de tratată. Este un uh, obiectiv pe care l-a stabilit, uh, pe care l-a stabilit Banca Centrală Europeană și care se pare că este, are prioritate în fața literei tratatelor. Și aș dori să vă întreb dacă acest lucru este adevărat sau nu. Și dacă nu, există precizări în uh, Uh, în tratate pe care Banca uh, Centrală Europeană le consideră la fel de sacrosancte ca și uh, obiectivul urmărit de domnul Draghi, de o rata inflației apropiată, dar sub 2%. Și a doua întrebare. În, pornind um, de la ponderea PIB-ului, um, Banca Angliei a tipărit cam 15% din acest PIB Uh, Banca Centrală Europeană mai mult de 50% din ponderea PIB și tendința este în creștere. Aș dori să-mi dați, vă rog, un exemplu din istorie prin care tipărirea de bani este justificată prin o creștere economică durabilă pe termen lung. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, permiteți-mi să clarific două lucruri. În primul rând, toate instrumentele folosite până acum de Banca Centrală Europeană au respectat uh, limitele propriului mandat. În, uh, înaintea, în, înainte ca eu să am această funcție de președinte a Băcei Centrale Europeană. Este un lucru confirmat de Curtea Europeană de Justiție, în lumina uh, anunțatului OMT, care niciodată nu a fost pus în aplicare și uh, în ceea ce privește prog- programul de achiziționare de obligațiuni de stat care face parte din programul general de achiziționare de active, Curtea Europeană de Justiție a acceptat motivele uh, acestui program. Um, și achiziționarea de active de, de, de active de, de stat reprezintă, respectă prevederile articolului 123 din tratate. Aceștia sunt parametrii uh, juridici legali confirmați și de către deciziile uh, Curții Europene de Justiție, care au permis folosirea acestor instrumente de politică monetară a Băncii Centrale Europene, sunt decizii uh, obligatorii și sentințele și aceste uh, instrumente sunt uh, examinate îndeaproape de toate părțile interesate. În primul rând, în al doilea rând, v-ați referit la obiectivul de 2%, un lucru menționat uh, anterior și aș dori să clarific uh, un lucru. Uh, Stabilitatea prețurilor în 1998, la momentul respectiv, a fost definită, explicată și a fost uh, explicat și determinat cadrul în care va fi măsurată această stabilitate a prețurilor ca fiind sub 2%. Aceasta a fost determinarea inițială din 1998. Și v-ați, v-ați, și era vorba de vremuri în care rata inflației era imensă față de situația de acum. În 2003, Cadrul respectiv a fost revizuit după, o, după un proces relativ scurt de, de revizuire și între 0 sau sub 0% și 2%, marja este destul de mare și tocmai pentru a călăuzi așteptările s-a, def- s-a ajuns la această definiție. Sub, apropiat, dar sub poate știți ce se întâmplă, ce fac și alte băzi centrale um, altundeva. Banca Angliei și Rezerva Federală uh, Americană au obiective puțin diferite și aceste obiective sunt, de exemplu, acest obiectiv al Rezervei Federale Americane este revizuit în acest moment. Deci, aceștia sunt parametri în care ne, ne desfășurăm uh, activitatea, aceste cadrul actual al, uh, privind inflația și acest cadru va fi uh, Uh, revizuit în urma uh, procesului de, de revizuire pe care l-am menționat. Și astfel um, ne respectăm mandatul, respectăm tratatele și în lumina jurisprudenței de până acum, care este obligatorie pentru noi. Um, eu sunt uh, juristă, ca form, am, am o formare de jurist și trebuie să respectăm regulile și cred că am uh, făcut acest lucru până acum. Mulțumesc foarte mult, Pedro Silva Pereira. Madam Lagarde, let me uh, to begin with congratulate. Mulțumesc, domnul Lagarde. Aș dori să încep prin a vă felicita pentru faptul că doriți să faceți această revizuire a strategiei la BCE, după cum, spuneam, în, după cum spuneați, în conformitate cu mandatul BCE și uh, Um, în același timp cu lansarea uh, Pactului Ecologic European. Dar aș vrea să vă felicit și pentru ceea ce nu ați schimbat, ce anume schimb, uh, sprijinul oferit de politica monetară pentru creșterea economică. Întrebarea mea se referă la politica bugetară. Ați spus în intervenția noastră inițială că în situația actuală de creștere moderată și de condiții pe piață pe condiții economice modeste, nu numai politica monetară, cât și politica bugetară joacă un rol important. Bineînțeles, nu este uh, ceva nou din partea BCE. Aș vrea să vă întreb cum evaluați răspunsul politicii bugetare în zona euro și cum ați evalua consecințele macroeconomice ale unui eșec uh, al politicii bugetare de a face ce este necesar pentru a sprijini creșterea economică. Apoi știm că mesajul dumneavoastră uh, îi vizează pe cei care au marjă de manevră în ceea ce privește uh, spațiul fiscal bugetar. Este un mesaj numai pentru Germania și țările de jos sau Credeți că mai sunt și alte țări care au marge de manevră pentru a face mai mult în ceea ce privește politica bugetară? Mulțumesc pentru această întrebare. Încercam să mă gândesc la o analogie din sport pentru a vă descrie cum considerăm noi că politica bugetară bine calibrată poate uh, îmbunătăți politica monetară și ezitam între ștafetă și uh, uh, liniile, benzile paralele și cred că e um, um, o combinație. Cele două se pot ajuta reciproc dacă sunt bine făcute cei care au decizii în domeniul politicii bugetare lucrează într-un mediu în care costurile de finanțare sunt foarte scăzute. Deci, da, am uh, spus, am indicat uh, clar că acolo unde este spațiu bugetar ar fi uh, indicat să fie folosit acest spațiu pentru a sprijini economia din zona euro. Și nu am să indic mm, țările individuale din, uh, din zona euro care au acest uh, spațiu. Însă, aceste spa țări care au acest spațiu bugetar, sau unele dintre ele, au început să îl folosească acum și în viitorul apropiat pentru a îmbunătăți economia, a sprijini economia, a îmbunătăți productivitatea, a investi în capacități necesare. Și acest lucru, bineînțeles, este binevenit din, din perspectiva noastră a BCE, uh, pentru că o creștere a productivității și investiții în uh, chestiuni precum educație, internet uh, de bună calitate, inteligență artificială și așa mai departe, toate aceste um, Uh, instrumente ale noului mediu care vor permite Uniunii Europene să fie mai puternică și mai autonome uh, sunt în interesul Uniunii Europene. Mulțumesc, Damien Kereme. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Lagarde. Euh, je vous avais interrogé lors de votre audition. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Lagarde. Uh, discutasem cu dumneavoastră despre, această, despre comunicarea cu cetățenii. Mă bucur să văd că Uh, începeți această muncă și că doriți să uh, îi uh, întrebați și să ascultați pe cetățenii ceea ce privește economia, locuințele și așa mai departe. Este important să îi ascultăm chiar și pe cei câteva sute de mii care trăiesc în stradă. CEO-ul unei întreprinderi de asigurări din Franța a spus că în viitor, în curând, un, um, nu vom mai putea face asigurări din cauza amenințărilor schimbărilor climatice. Uh, aș vrea să știu dacă doriți să folosiți, folosiți revizuirea actuală a politicii monetare pentru a revizui principiul de achiziție de active, um, pentru că acesta nu a dus la un rezultat neutru portofoliul de active a fost uh, pro carbon și deci favorizând schimbările climatice. Deci aș vrea să știu cum dorește BCE sau cum poate BCE să contribuie uh, prin activitățile sale la, la lupta împotriva schimbărilor climatice, schimbărilor climatice. Veți face o prioritate din asta? Réponse oui. <laughs> Je vais vous en dire un peu plus parce que... Pe scurt, da, Bun, probabil nu o să vă fie suficient ca răspuns, am să încerc să vă dau mai multe uh, detalii. Primul punct uh, pe care l-a menționat și cu doamna Regner, uh, chestiunile de uh, mediu asupra stabilității prețului și modul în care putem să uh, ținem cont de asta. E bine, bun, cifrele astăzi nu sunt uh, perfecte, dar dacă ne uităm la cele 77.000 uh, de uh, studii publicate, poate 0,1% se referă la chestiunile economice ce țin de schimbările climatice. Deci este clar că în domeniul cercetării trebuie să lucrăm mai mult uh, la relația între schimbările climatice și inflație, schimbări climatice și prețuri, schimbări climatice și productivitate. O serie întreagă de elemente uh, pertinente pentru mandatul nostru. Asta este dimensiunea de cercetare și impactul pe care îl vor avea aceste lucrări asupra obiectivului de stabilitate de prețuri, care ține de mandatul nostru. Apoi, o altă chestiune de fond, um, asupra căreia putem acționa fără a pune neapărat sub semnul întrebării elementele de bază. Fondurile de pensii, fondurile proprii ale BCE, la aceste două aspecte, la fondurile de pensii s-au uh, luat măsuri și s-au dat instrucții uh, gestionarilor acestor fonduri. Uh, încercăm să vedem cum uh, putem înlocui indicii actuali cu indici uh, neutri din punct de vedere al carbonului și încercăm să vedem și cum putem să ținem cont de dimensiunea luptei împotriva schimbărilor climatice. În ceea ce privește dimensiunea monetară în sine, din tot portofoliul, aproximativ 80% este în uh, obligațiuni de stat. Aici uh, nu avem uh, acțiuni uh, corporate și uh, se, se aplică principiul neutralității în ceea ce privește restul, opiniile sunt diferite. Bun, dar acest lucru nu trebuie să ne împiedice să analizăm lucrurile. Apoi, um, în ceea ce privește creanțele, tot portofoliul de credite al BCE este gestionat, așa cum am spus mai devreme, cu o măsurare a riscului uh, foarte prudentă. Uh, și uh, se ține cont de riscuri, dar nu neapărat de cele uh, din, în ceea ce privește schimbările climatice. Deci va fi nevoie de o reflecție pentru a ajunge la maturitate indicii aferenți Uh, avem deja instrumente, dar încercăm să le uh, îmbunătățim. Bănci centrale naționale um, deja analizează aceste lucruri și sper că vom putea acționa pentru a ține cont de riscuri. Nu mai suntem într-o politică de stabilitate a prețurilor, ci într-o politică de gestionare a riscurilor. Mulțumesc, Francis Fitzgerald. Uh, thank you. Uh, welcome back, Madam Lagarde, to the uh, Econ Committee. Mulțumesc. Bun venit, uh, doamnă Lagarde, uh, din nou la Econ. Salut consultările pe care le veți face în statele membre, mai ales în ceea ce privește locuințele. Cred că este important privind viața cetățenilor. Suntem într-o po situație post-Brexit și încercăm să finalizăm negocierile comerciale. Aș vrea să vă uh, întreb cum considerați că sunt pregăti, cât de pregătite sunt băncile din uh, zona euro pentru Brexit, mai ales dacă nu este un acord? Având în vedere faptul că, uh, și ce se va întâmpla cu alinierea în ceea ce privește serviciile financiare după Brexit. Apoi, limita de emitenți la, de 33% în relaxarea cantitativă. BCE deține o cantități mari de uh, emiteri din Irlanda, Portugalia, Germania și e aproape de limită în aceste țări. Cum se poate asigura BCE că aceste țări nu sunt afectate în mod disproporționat de această limită de 33% și că BCE face ceea ce este justificat? V-ați gândit să creșteți această limită de emitenți de 33% uh, în programul de relaxare cantitativă sau există situații în care ați avea în vedere eliminarea sau modificarea acestei uh, limite? Poate situații adverse într-o anumită țară sau în zona euro? Thank you very much. Um... Mulțumesc. Întâi, în ceea ce privește situația post-Brexit. Aș vrea să menționez următorul lucru. Noi la BCE suntem pregătiți, am luat uh, măsuri, ne-am luat uh, măsuri de precauție și împreună cu Banca Angliei am uh, luat măsuri în așa fel încât să fie disponibilă uh, disponibile atât euro cât și uh, lire și să nu se ajungă la volatilitate. Uh, băncile băncilor li s-a reamintit în toate zonele din uh, în toate colțurile zonei euro să-și ia măsuri de precauție și să se pregătească pentru ceea ce în decembrie ar putea să fie um, clarificarea și um, finalizarea unei relații care va afecta mai ales comerțul. Chestiunile financiare și de reglementare sunt separate de uh, negocierile comerciale ce au loc în acest moment. Oarecum avem noroc că, s-a, că există Basel 3 ca o platformă de armonizare uh, prin care se reglementează băncile și se reglementează supravegherea lor. Și noi sperăm că Brexitul nu va fi o oportunitate pentru o scădere a standardelor și sperăm că uh, mediul de reglementare creat de Basel 3 va fi respectat uh, în litera și în spiritul său. relația strânsă construită de-a lungul timpului va fi diferită. Regatul Unit a decis să părăsească Uniunea Europeană. Este clar că relația nu poate să continue ca până acum. De asemenea, cred că datorită informațiilor uh, și datorită accesului care va exista Uh, sper că vom putea să continuăm să avem o relație solidă, uh, pentru că este în interesul tuturor să menținem această relație. În ceea ce privește limitarea în relaxarea cantitativă, e clar că trebuie să respectăm proporționalitatea, limitele, plafoanele, așa cum sunt ele uh, prevăzute și cum reies din principii adoptate deja n-aș vrea să mă gândesc la circumstanțe în care să trebuiască să anticipăm sau să analizăm dacă trebuie uh, depășite anumite limite. Dar aș spune că sera, sera. Trebuie să facem față tuturor circumstanțelor uh, și să ne um, să dăm rezultate în ceea ce privește mandatul nostru în aceste circumstanțe. Nu vreau să mă refer la aceste uh, eventualități. Sper că politicile vor fi eficiente și că vom reuși să evităm astfel de situații. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, domnul Van Overfeld. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Lagarde, pentru prezență. Am o declarație și o întrebare. Și, bineînțeles, vă rog să comentați asupra amândurora. Ce aș dori să vă spun se bazează pe declarația doi colegi dumneavoastră, domnul Paneta și domnul Miș, Domnul Paneta a fost aici la audierea sa în Parlamentul European în decembrie și, citez, BCE are responsabilități cheie în ceea ce privește stabilitatea financiară, nu, nu, chiar și numai pentru că stabilitatea financiară este o precondiție pentru stabilitatea prețurilor. Și domnul Meș, de curând, la, într-un discurs la Luxemburg, a spus și citesc din nou, creșterea în, la prețul caselor și activelor este excesivă și este ca urmare a unei perioade prea lungi de uh, politică monetară uh, mult prea relaxată. Combinate cele două declarații, intervine o logică. Politica relaxată a BCE duce la o creștere a activelor, ceea ce afectează stabilitatea pre- uh, financiară, ceea ce afectează stabilitatea prețurilor. Deci, um, ceea ce spun ei este că în momentul de față BCE Uh, deraiază de la obiect, sau deviază de la obiectivul său principal de stabilitatea prețurilor. Aș vrea să vă întreb care este comentariul nostru. Și apoi o întrebare în ceea ce privește nevoia de productivitate mai mare. BCE-ul oare nu contribuie la blocarea capitalului și forței de muncă uh, în entități de productivitate globală practic, uh, nu, sub, suprave, nu supraviețuiesc entități cu o productivitate mai scăzută datorită, să spunem așa, uh, politicii BCE? Mulțumesc! Cred că trebuie să fim atenți la stabilitatea financiară și asta și facem, analizăm toate componentele uh, mediului uh, financiar și economic. Um, unde obiectivul nostru este stabilitatea prețurilor. Dar, bineînțeles, uh, trebuie să fim atenți uh, la ambele elemente. Interconexiunea între cele două este foarte atent analizată de toată lumea. În momentul de față nu vedem că ar exista o lipsă de aliniere între clase de active în spațiul euro, dincolo de intențiile BCE. Am și subliniez în uh, zona euro și nu vedem semnale uh, că s-ar crea bule imobiliare în uh, zona euro. Există uh, prețuri la, în domeniul rezidențial care cresc în mod semnificativ în anumite zone urbane. Deci e, aici este, s-ar putea avea în vedere um, măsuri, măsuri micro, localizate. Când uh, oferta este uh, mică, condițiile de finanțare sunt mari, este clar și cererea e mare, e clar că uh, trebuie abordată chestiunea finanțării și chestiunea cererii bineînțe- și chestiunea ofertei, bineînțeles. A fost, a, a fost o avertizare din partea um, ESRB uh, dacă vă amintiți. Deci suntem atenți la aceste uh, riscuri și uh, facem supravegherea timpurie. Oare asta afectează capacitatea de a-și permite o casă în anumite zone? Cu siguranță. Și asta trebuie abordat de autoritățile uh, locale sau naționale. Însă, în momentul de față, și m-am exprimat deja de mai multe ori pe acest subiect, politica monetară pe care o avem are ca scop să mențină stabilitatea prețurilor în așa fel încât ea să ajungă la un nivel încât obiectivul nostru să fie respectat, să sprijine creștere și să sprijine investiții. Și cu asta ajung la a doua dumneavoastră întrebare, care are de-a face cu contribuția BCE la uh, productivitatea scăzută prin costurile de finanțare care ar facilita viața acestor companii uh, cu productivitate scăzută, așa numitele companii zombie, care practic uh, ar supraviețui datorită finanțării ieftine. Ei bine, nu vedem probe că ar exista asta. Ce trebuie să facem este să punem la dispoziție finanțare și să încurajăm finanțarea investițiilor pentru toată lumea, pentru oameni, uh, gospodării și companii. Și nu putem să distingem într-o companie care se descurcă bine sau nu. Nu e treaba noastră să facem asta. Noi trebuie să punem la dispoziție finanțarea. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui studiu efectuat de curând în Danemarca. Ratele negative au fost uh, negative de mai mult timp decât în zona euro. Și au făcut un uh, studiu empiric și au ajuns la concluzia că finanțarea nu era un uh, factor care să fi contribuit în mod semnificativ la existența acestor companii zombie. Mulțumesc! Domnul Heina Luoma. Mulțumesc! Uh, doamnă Lagarde, salut și eu salut, uh, eforturile noastre pentru a crește eforturile de comunicare ale BCE. Însă o politică uh, puternică de comunicare a BCE trebuie să meargă dincolo de a explica uh, pur și simplu deciziile BCE. Un element important este că BCE-ul trebuie să informeze publicul și în ceea ce privește riscurile de pe uh, piețele financiare. Un citat din partea lui Daniel Noem, uh, președinte al doamnei Daniel Nui spunea că există riscul de conduită care include uh, inclusiv uh, spălarea banilor. Și da, trebuie să vă spun că sunt de acord cu asta. Pentru că uh, spălarea banilor este ceva complet inacceptabil și este în continuare prezent pe piețele financiare din zona euro. Și în același timp trebuie să recunoaștem că poate BCE-ul uh, a avut niște publicitate negativă în scandalurile recente în ceea ce privește spălarea banilor. Este clar că BCE-ul trebuie să con- uh, colaboreze cu autoritățile naționale în lupta împotriva spălării banilor. Două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, BCE-ul ar putea să facă mai mult pentru a lupta împotriva spălării banilor? Și apoi, aveți o experiență Uh, foarte mare din anii dumneavoastră uh, ca șef al FMI. Cunoașteți foarte bine sistemul Statelor Unite. Suntem uh, suntem oare suficient de dur, nu, este, nu suntem mult prea slabi în ceea ce privește combaterea infracțiunilor financiare. Nu ar trebui să luăm un exemplu din partea uh, Statelor Unite? Mulțumesc pentru această întrebare în ceea ce privește uh, spălarea banilor și uh, lupta împotriva finanțării terorismului. Ei bine, aceste două elemente sunt esențiale în menținerea integrității finan- sistemelor financiare și bancare. Iar diferența actuală în practicile de supraveghere în domeniul uh, finanțării terorismului și spălării banilor poate submina stabilitatea financiară a băncilor europene și deci uh, eficacitatea supravegherii BCE, mai ales în capitalul transfrontalier. Tocmai de aceea BCE, în cadrul uh, uh, activităților sale de supraveghere, ia foarte în serios riscurile prudențiale. Însă, nu este BCE-ul cea care este responsabilă pentru punerea în aplicare a legislației sau pentru prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului pașii legislativi luați până acum pentru a crește, a îmbunătăți cadrul uh, AML-CFT, deci spălarea banilor, finanțarea terorismului, nu va fi suficient pentru a îmbunătăți situația și va fi nevoie de pași suplimentari pentru a îmbunătăți uh, eficacitatea acestui cadru AML-CFT, mai ales în activitățile transfrontaliere. Deci salutăm uh, discuția și dezbaterea ce are loc în momentul de față, suntem dispuși să o sprijinim Aș vrea să sugerez două lucruri mm, care, din punctul meu de vedere, ar contribui la consolidarea luptei împotriva ă, spălării banilor și finanțării terorismului, care ar putea consolida autonomia Europei în acest domeniu și care, sper eu, ar fi mai eficace. În primul rând, în ceea ce privește temeiul juridic ă, pe care să se bazeze acțiunile, eu nu cred că o directivă ă, că o directivă europeană este reacția corectă. Ar fi nevoie de un regulament, pentru că diferitele transpuneri, la care cu siguranță se referea doamna Nui, nu ar mai avea loc sau nu ar mai fi la fel de mari. Apoi ar trebui să existe mai multă coordonare între diferitele autorități ce se ocupă de punerea în aplicare a uh, acestui cadru în jurisdicțiile naționale. Și ar trebui să existe un organism, o agenție care să coordoneze și să aibă puteri de punere în aplicare la un anumit nivel. BCE-ul nu are această autoritate, nu are această capacitate de punere în aplicare, dar este clar că ea lipsește. Mulțumim foarte mult, Danuta Hübner. Yes, thank you very much, Chair, and pleasure listening to you. Mulțumesc foarte mult și e o plăcere să vă ascult, doamnă Lagarde. Vreau să vă întreb, uh, să pun o întrebare despre rolul internațional al monedei euro, fiindcă am lăsat uh, zeci de ani această chestiune pe mâna forțelor pieței și ne-au pus pe locul 2 la nivel internațional, dar suntem departe, în spatele prim, cele de pe loc, locul 1. Iar acum câteva ani, uh, Jean-Claude Juncker a deschis acest subiect al consolidării rolului monedei euro și s-au făcut și comunicări în acest sens ale Comisiei cu argumente puternice pentru consolidarea monedei euro. Vreau să vă întreb dacă credeți în continuare că forțele pieței ar trebui să gestioneze acest subiect sau uh, poate a venit vremea să facem niște politici, niște reforme în acest sens. Dumneavoastră Uh, nu sunteți doar o, o, o instituție a poliției monetare, ci și a sistemelor de plăți. Deci poate ECB să joace, BCE, pardon, să, să joace un rol în acest uh, sens? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. E ultima întrebare, dar vreau să dau un răspuns mai pe larg, fiindcă este foarte important. Moneda euro este una dintre monedele internaționale cheie care sunt tranzacționabile la nivel internațional, internațional și este pe locul 2 în spatele uh, dolarului american uh, și a sporit uh, uh, proporția uh, în ceea ce privește monedele care au uh, drepturi de retragere și uh, și-a mărit proporția rezervelor băncilor centrale în lume la un, și-a ajuns la un nivel de stabilizare și chiar a scăzut puțin. Acum este uh, stabil, dar tot în spatele dolarului. Uh, a, dat fiind că a, a, acest statut de monedă principală internațională îți dă, uh, bineînțeles, responsabilități și beneficii și putem să trecem în revistă aceste datorii și beneficii, dar bineînțeles că își aduce contribuția la consolidarea autonomiei regiunii sau națiunii care emite această monedă. Iar aici Vreau să vă vorbesc despre trei domenii unde trebuie să facem în continuare progres și unde rolul dumneavoastră este foarte important. Dacă vrem să ajungem în etapa în care moneda euro să fie considerată uh, una dintre cele două monede principale sau chiar moneda principală de pe scena internațională. În primul rând, nu vom avea o monedă euro internațională, ca să zic așa, la acest nivel înalt, dacă nu reușim să avem o piață de capital uh, aprofundată și uh, lichidă. Dacă ne uităm la exemplele din istorie, și ieri am ținut un discurs în acest sens, deci e un subiect care mă interesează, ce a ajutat dolarul să, uh, să scoată de pe locul întâi uh, lira sterlină, deci unul dintre factori, dar nu singurul, bineînțeles, dar unul foarte important a fost uh, profunzimea și lichiditatea piețelor, piețe de capital. Dumneavoastră îi spuneți Uniunea Piețelor de Capital, dar oricum trebuie să se întâmple cât mai repede Uniunea Piețelor de Capital mai ales uh, dat fiind ce se întâmplă pe scena europeană acum după Brexit. Fiindcă dacă nici asta nu vă face să nu ne face să ne implicăm cu toții și să creăm uh, această um, piață de capital unică, atunci nu știu de ce mai avem nevoie dacă nici asta nu ne face să acționăm. Apoi, în al doilea rând, ați vorbit pe bună dreptate de sisteme de plăți. Da, trebuie să avem uh, Uh, sisteme fluide care să acționeze automat uh, și imediat în zona euro. Ne îndreptăm în această direcție, bineînțeles. Sistemul TIPS, avem sistemul TIPS care permite băncilor să acceseze lichidități de la băncile centrale. Este un sistem care funcționează bine, dar trebuie să fie adoptat mai pe larg. Trebuie să avem uh, și un sistem de plăți la consum care să funcționeze bine, să funcționeze lin și care să fie uh, al nostru, european. Asta e al doilea aspect și al treilea aspect uh, care este foarte important este capacitatea de a combate riscurile cibernetice. Asta nu mai ține neapărat de sistemul de plăți, dar, de, dar cumva este mai amplu decât această arhitectură. Avem uh, Uniunea Pietrului de Capital, plățile, uh, sistemele de plăți și posibilitatea de a combate uh, criminalitatea cibernetică, trebuie să uh, putem să înregistrăm progres pe aceste trei planuri dacă vrem să, să transformăm moneda euro într-o monedă internațională de, cu greutate. Înainte de a da cuvântul ultimului vorbitor, vreau să vă spun că aceste subiecte sunt foarte importante pentru noi noi am solicitat, de, de fapt, rapoarte cu privire la Uniunea Pietrelor de Capital și privind, la, și privind rolul internațional monedei euro, uh, va, trebuie să fie autorizată de conferința președintelor, dar uh, sperăm să treacă aceste rapoarte care sunt extrem de importante și ne bucurăm că avem și ocazia să le discutăm cu dumneavoastră. Gil Boaie, uh, ultimul vorbitor, după care, din păcate, nu avem timp pentru procedurile spontane, fiindcă trebuie să și votăm. Mulțumesc, doamna președinte. Încep, cer scuze că nu era întrebarea anterioară, cea din urmă, aceasta este. Mulțumim că sunteți alături de noi și că veți fi și la Frankfurt uh, și uh, vă mulțumesc că ați făcut din, din comunicare una dintre prioritățile dumneavoastră. BCU nu este singura instituție europeană care care are probleme cu comunicarea, să spunem. Vă mulțumim că uh, ați făcut din acest lucru un o prioritate este un subiect complex uh, și nici eu nu reușesc să-l înțeleg tot timpul uh, la perfecție. Și uh, aici uneori se simplifică prea mult lucrurile, poate. Vreau să, vor, să vorbesc despre ratele dobânzii negative, mai moderat decât anterior. foarte mult suntem de acord cu această politică care este adap- care corespunde circumstanțelor și mandatului dumneavoastră. Totuși, faptul că că, plă, că ești plătit pentru, pentru banii pe care îi împrumuți, e greu de conceput intelectual, al nivelul bunului simț, fără să mai intrăm la, în detalii tehnice. Și, și eu îmi pun niște întrebări ca politician, dar și cetățean, ca despre posibile co- consecințe ale acestei politici. Bineînțeles, asta înseamnă un acces sporit la credit pentru oameni, e un lucru bun, dar mă întreb cum vor rezista băncile unei creștere a ratei dobânzii după ce uh, au acordat uh, credite imobiliare la rate foarte scăzute timp de o perioadă foarte lungă. Asta nu este o problemă sistemică, un risc sistemic pentru bănci în cazul în care vor, apoi când vor crește ratea dobânzii, iar uh, iar ratele foarte mici ar putea să-i facă pe, um, pe deponenți care au bani în bancă, în conturi, să investească în, în uh, instrumente mai riscante, fără să aibă cunoștințele necesare. Și uh, ce, ce părere aveți dumneavoastră? S-ar putea ca așa un exod în masă către instrumente uh, mai riscante ar putea să aducă cu sine o sumedenie de probleme. Eu, iată, sunt un simplu politician care încearcă să, înțele- să înțeleagă problemele cu care ne confruntăm la ora actuală. O să încerc să vă răspund la întrebări și uh, mă bucur că ați observat că deciziile de politică monetară luate până acum au fost legitime și necesare în același timp pentru a asigura stabilitatea prețurilor, uh, care este obiectivul uh, nostru pe care ne-l dăm mandatul. În ceea ce este uh, riscul uh, ca gospodăriile, ca cetățenii să, să um, împrumute prea mulți bani și după aceea să fie expuși la un uh, risc, uh, să fie, ce, ex, să fie expuși riscului de uh, creștere a ratei dobânzii. Da, este un risc și s-ar putea și ar putea fi luat, luate două măsuri în acest sens. Pe de o parte, măsuri macro și microprudențiale. Este vorba despre uh, anumite limite și, uh, și rate, de pildă, rapo- un anumit raport între uh, um, um, suma împrumutată și uh, prețul de achiziție și așa mai departe. Și unele bănci, printre care și uh, Banca Națională a Franței, uh, au atras atenția asupra aceste, acestor măsuri și, și apoi și durata creditelor este importantă, fiindcă crește durata, uh, se, se lungește durata creditelor, um, acum cu rate dobânzi foarte mici, cu perioadă foarte lungă, ceea ce crește riscurile. Acum, macroprudențial și micro acestea sunt măsurile macro și microprudențiale. Apoi, am vorbit mai devreme despre răbdarea necesară. Noi sperăm ca situația macroeconomică că nu se va stabiliza și îmbunătăți și că politica monetară care uh, va fi sprijinită de o politică fiscală bugetară bună ne va permite să asistăm la o creștere economică și uh, la o oarecare creștere a ratei, la o creștere a inflației uh, și să ne întoarcem la o economie mai convențională, să zicem, la un moment dat. Iar în acest context e limpede că ar trebui să ne grăbim încet, cum s-ar spune, și nu trebuie să um, progresăm prea repede din uh, motivele de risc pe care le-ați enumerat dumneavoastră pentru gospodării, pentru sectorul bancar, pentru companii, pentru economie în general. Deci, prudența trebuie să fie cuvântul la ordinea zilei um, în contextul în care lucrurile se vor îmbunătăți. Și al treilea element uh, pe care vreau să-l ridic în discuție și pe care l-am pus deja în practică din septembrie este sistemul pe două niveluri, two-tier system, ceea ce înseamnă că um, ratele negative nu vor uh, afecta băncile dacă rămân la niște limite de rezervă rezonabile pe care uh, le-am fixat deja. Această această, mm, această goană după profit uh, trebuie să fie anticipată de aceste uh, instituții. Nu Banca Centrală este cea care trebuie să ia măsuri de politică monetară în acest sens, dar uh, în politicile de investiții, în politicile de hedging, de diversificare a portofoliului și în ceea ce privește definiția, pur și simplu, a strategiilor, definirea strategiilor de dezvoltare a acestor instituții, uh, mediul financiar în care operează acesta trebuie să fie avut în vedere pentru a putea anticipa aceste riscuri. Și încă o dată, cred că ar trebui să fim uh, prudenți, să, uh, să progresăm încet uh, în contextul în care s-ar îmbunătăți semnificativ situația economică. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Încheiem aici audierea noastră. Îi mulțumesc încă o dată, domnule Lagarde, pentru prezență și pentru că ne-a răspuns la întrebări. Facem o pauză scurtă de un minut uh, să